ar trebui să fim de acord asupra acestor probleme, uh, formarea, educația, care să uh, îmbunătățească și situația Elveției. Uh, Doris, vreau să te felicit nu doar pentru acest raport, pentru muncă și entuziasm, ci și pentru prezența la Madrid la sfârșitul săptămânii trecute pentru a prezenta programul Lux în data de 18 și 19 voi fi și eu asociat acestor programe. Avem nevoie de mai multe persoane ca Doris Pac în Parlamentul European pentru că vrem să uh, se lucreze atât de eficient încheiem această dezbatere. Votul va avea loc peste o oră și jumătate la ora 12. Trecem acum la următorul punct și ultimul de pe ordinea de zi. Este un subiect complet diferit. O întrebare orală adresată Comisiei în legătură cu bunăstarea găinilor ouătoare din partea Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală. Autor este domnul Paolo De Castro, președintele acestei comisii și îi dăm cu, cuvântul, are la dispoziție 5 minute. Grazie, signor președinte, signor comisar. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Astăzi este o ocazie importantă ca să discutăm o temă strategică protecția bunătării animale în agricultură. Din 1 ianuarie 2012 vor intra în vigoare termenele stabilite de directiva numărul 74 pe 99, care stabilește normele minime pentru protecția găinilor adică uh, eliminarea uh, cuștilor de baterie convenționale ca sistem de uh, crescătorie pentru producția de ouă. Această metodă va fi interzisă și vor fi impuse sisteme care să garanteze o mai bună bunăstare, o mai mare bunăstare a animalelor. Domnule președinte, vă reamintesc faptul că Consiliul uh, din 19 iulie 99, Consiliul pentru Agricultură, uh, e vorba de o zi importantă și ministrul agriculturii italiene a, a contribuit cu vot favorabil la această directivă adoptată de Consiliu. La un an de la intrarea în vigoare a noi măsuri, datele indică că producătorii europeni își adaptea, adaptează sistemele de producție, dar nu fără a se lovi de dificultăți. Avem nevoie de un angajament concret din partea Comisiei pentru a salvgarda bunăstarea animală, pentru a proteja producătorii care au confirmat, eh, care s-au conformat sistemului eh, de crescătorie la directiva 74 din 99 și, de asemenea, pentru a garanta în mod eficient trecerea la noua eh, măsură, evitând distorsiuni ale concurenței pe piață. Iată pentru ce, împreună cu colegii mei, am crezut că e bine să punem această temă pe ordinea de zi a lucrărilor Comisiei de Agricultură, pe care am onoarea să, uh, uh, care am onoarea să fiu președinte. Asta cu participarea tuturor grupurilor parlamentare și, și de aici a provenit și a, uh, întrebarea noastră orală din 28 octombrie, care face o sugestie o, a, pentru Comisie. În primul rând, să vedem ce se întâmplă cu aplicarea noi măsuri în statele membre. În al doilea măsuri, ce acțiuni trebuie făcute în statele membre pentru a garanta respectarea eh, termenelor stabilite de directivă și când va fi cazul să, eh, să ia măsuri eh, pentru a stimula producătorii care demonstrează concret voința de a se adapta. Și în al treilea rând, măsuri și garanții pentru a nu se produce crize pe piața ouălor în Europa în uh, următorii ani și ca să se evite concurența neloială din partea uh, țărilor terțe care nu trebuie să direct, uh, respecte această directivă. Ne așteptăm la răspunsuri concrete din partea Comisiei și solicităm Comisiei să se garanteze o piață mai transparentă, orientată spre conceptul reciprocității regulilor pentru o mai mare convergență la nivel inter- internațional a standardelor bunăstării animale aplicate de Uniunea Europeană. Și această temă, sigur, a fost discutată de mai multe ori în comisia noastră, încă de la începutul noii legislaturi. E important să ne concentrăm asupra ei pentru a evita ca eforturile europene, eforturile noastre, în ce privește bunăstarea animală să nu fie zădărnicite de o piață care este incapabilă să recunoască uh, valorile sociale uh, incorporate în tema alimentară. E necesar să reducem distorsiunea uh, care poate decurge din posibilitatea ca producătorii non-comunitari să traducă situația lor în avantaje competitive, astfel încât aprobarea uh, acestei propuneri pe care o vom vota în această dimineață poate reprezenta un, o primă și importantă contribuție. Mulțumesc! Paulo, tiene... Mulțumesc, Paulo, și acum are cuvântul doamna comisar Vasiliu ca răspuns la cele spuse de domnul De Castro. Thank you, President. On... Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Domnul comisar Dali m-a rugat în primul rând să transmit scuzele domniei sale pentru că nu este personal aici. Însă, având în vedere că, am, că m-am ocupat înainte de portofoliul bunăstării animalelor și sănătății animalelor, pot să răspund eu și răspund cu plăcere la această întrebare. Interdicția cuștilor convenționale, adoptată în 99, reprezintă o ameliorare a bunăstării animalelor în Uniunea Europeană. În plus, acest, această interdicție a dus la discuții în toată lumea. Statele membre, subliniez, răspund în primul rând de punerea în aplicare a legislației cu privire la protecția găinilor ouătoare. Comisia face toate eforturile pentru a monitoriza aplicarea în statele membre a acestor prevederi, inclusiv prin intermediul unor inspecții realizate de experții Comisiei și prin urmărirea datelor furnizate de statele membre anual cu privire la o decizie a Comisiei referitoare la, inspecție, la inspecțiile de verificare a bunăstării animalelor la ferme. În luna trecută, datele oficiale pentru 2009 cu privire la siturile de producție pentru găinile ouătoare au fost transmise Comisiei de către 24 de state membre. În prezent, doar 18 state membre au transmis date complete. Aceste date arată că 66% din siturile de producție din aceste 18 state membre cresc găinile ouătoare în, uh, la sol. 29% uh, în cuști, 3,9% în cuști convenționale, și 1% în uh, cuște amenajate. Comisia știe că există în continuare lacune în aceste date și că trei state membre nu au răspuns deloc, iar șase state membre au furnizat doar date parțiale. De aceea, imaginea nu este completă. Comisia solicită în permanență statelor membre să transmită datele care lipsesc. De câte ori poate, inclusiv la Comitetul Permanent cu privire la lanțul alimentar și bunăstarea animalelor și și prin intermediul birourilor veterinare. Comisia, prin intermediul unei scrisori oficiale, a solicitat statelor membre să înainteze planurile naționale de acțiune uh, în vederea punerii în aplicare a interdicției, pentru că astfel să se analizeze situația din toată Uniunea. În această fază, Comisia își concentrează eforturile spre a se asigura că statele membre iau măsurile necesare pentru a pune în aplicare interdicția uh, cuștilor convenționale până la termenul legal prevăzut statele membre sunt răspunzătoare de a se asigura că ouăle care nu provin din uh, condiții, din uh, situri care să respecte condițiile acestea, nu sunt puse pe piață. Vom ști mai multe despre situație la anul, după întâlnirea părților implicate, ce va avea loc în ianuarie 2011. În prezent, importul de ouă este limitat, având în vedere durata scurtă de termenul scurt de garanție al acestor produse și din cauza anumitor cerințe de siguranță. Cutiile cu ouă importate din țări terce, terțe unde nu există garanții suficiente cu privire la standardele de producție respectate vor avea informații cu privire la metoda de creștere a găinilor care nu este conformă cu standardul european. Această prevedere permite să se facă diferența între ouăle importate care nu sunt produse în conformitate cu cerințele UE. Comisia va analiza în continuare situația împreună cu părțile implicate la reuniunea despre care vă spuneam, care va avea loc pe 19 ianuarie 2011 la Bruxelles. Acolo vor fi analizate opțiunile pentru punerea în aplicare cât mai ușoară a directivei. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, doamnă comisar. Urmează intervențiile în numele grupurilor. În primul rând, în numele PPE, are cuvântul doamna Esther de Lange, două minute. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Met sneltrein... Vă mulțumesc, domnule președinte ne apropiem foarte rapid de o situație în care milioane de ouă nu vor mai fi conforme cu criteriile europene. 30% din ouă în 2012 nu vor mai îndeplini condițiile impuse în 1999. Costă 18 până la 30% mai mult să produci ca fermieri Uh, fermier ouă conform acestor reguli de bunăstare și consumatorii sunt, plătiți să plătească do- sunt pregătiți să plătească doar 3-4% în plus pentru aceste ouă produse uh, în cuște amenajate. Ce va face Comisia pentru a se asigura că fermierii nu vor suferi în, uh, în urma colegilor lor care nu vor implementa măsurile. Și nu ne spuneți că uh, statele sunt uh, responsabile, dumneavoastră sunteți gardian, gardianul tratatelor și de aceea mi se pare păcat că vorbim în continuare de către date în legătură cu anii viitori. Va fi prea târziu. Ce vom face în termeni practici? practic în rezoluția noastră am cerut interdicția să se mențină interdicția asupra anumitor curști și să se interzică și ouăle care nu sunt produse conform regulilor. Depinde de dumneavoastră și dacă nu acționați, nu vor suferi doar fermierii cinstiți, ci și uh, imaginea dumneavoastră și încrederea pe care o au cetățenii în regulile de bunăstare animale. Și este un lucru pe care vreți să le evităm. Vă mulțumesc. Are Uh, un minut în numele socialiștilor, domnul Capula Santos. Mulțumesc, președinte. Uh, também eu. Mulțumesc, domnule președinte. După cum a spus președintele de la Comisia Agri, domnul De Castro, uh, sau precum domnul De Castro, am putut și eu, în calitatea mea de ministru agriculturii, să uh, particip de, la reuniunea la care s-a decis legislația pe care astăzi o discutăm. A fost o dezbatere atunci complexă și dificilă pentru că se confruntau două exigențe contradictorii. Să asigurăm bunăstarea animalelor și să asigurăm competitivitatea sectorului. Totuși, am ajuns atunci la un compromis. Asigurarea bunăstării animale și să permitem uh, pieței, printr-o perioadă de tranziție suficient de lungă, să se adapteze noilor uh, norme. Însă multe țări nu au adoptat aceste măsuri, fapt ce cauzează îngrijorare, după cum a confirmat doamna comisar. Nu putem să permitem ca exploatații care au făcut investiții și au făcut eforturi ca să respecte noilor norme, să fie, noile norme să fie penalizate printr-o concurență ilegală, neloială. Dorim însă să avem, să dispunem de informații mai detaliate în legătură cu situația uh, reală din fiecare stat membru. Am dorit să știm ce măsuri concrete dorește să adopte Comisia pentru a permite uh, actorilor din sector și producătorilor să respecte uh, în întregime această normă de la 1 ianuarie 2012. Puteți să uh, confirmați că există un set de sancțiuni, cel puțin minim, în diversele state membre și sigur că cu această condiție, dacă veți face tot ce veți putea pentru uh, uh, uh, pentru ca să se ia noile măsuri de către toată lumea, veți, vă veți bucura de susținerea Parlamentului, deși punctul F, 8, 9 și 14 nu se vor bucura de sprijinul grupului nostru. Mulțumesc! În, grup, în numele ALDE are două minute pentru intervenția sa, domnul Lyon. Uh, thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Vă mulțumim pentru informațiile pe care ni le-ați dat la începutul dezbaterii. În primul rând, aș vrea să spun că, indiferent de volumul informațiilor pe care le aveți, este clar faptul că de la 1 ianuarie anul viitor, 18 milioane de ouă în, în, se vor produce în Uniunea Europeană în uh, sisteme ilegale de cuști. Există un ciclu de 12 luni și cu siguranță cifrele nu se vor schimba până atunci. Întrebarea mea este ce o să le spun lui John Campbell și altor producători din Regatul Unit care au cheltuit în medie 2 milioane de euro fiecare pentru a se conforma legislației și care au suportat costuri cu 8-10% mai mari decât în cazul bateriilor convenționale. Ce le vom spune consumatorilor, cărora le-am promis că de la 1 ianuarie 2012 nu vor mai exista pe piață o produse în, bate- în baterii și în sisteme convenționale de cuști? Eu aș vrea să le pot spune acestora că vom lua măsuri severe pentru a ne asigura că legislația este respectată, fără să se acorde prelungiri și nici derogări, pentru că deja pentru că deja producătorii au avut la dispoziție 10 ani să se conformeze și statele membre care se conformează aș vrea să își poată proteja producătorii și consumatorii interzicând uh, importul de ouă produse ilegal, adică ouă care provin din țări și de la producători care nu se conformează cu aceste cerințe. Comisia ar trebui să redacteze o listă și să le spună pe nume celor care nu au respectat cerințele. Totuși au trecut 10 ani, o perioadă foarte lungă și toți producătorii ar fi trebuit să se pregătească și să respecte condițiile. În încheiere, Doamna comisar, sper că ne veți uh, pregăti o declarație clară și fermă, în, spunând că înțelegeți nevoile consumatorilor și producătorilor și că veți lua măsuri ferme care să-i protejeze și pe unii și pe alții. Mulțumim, domnule Lyon. Acum, trei minute și jumătate, domnul Martin Heusling, în numele verzilor. Ja, äh, Frau Domnule președinte, domnule comisar, nu m-a convins foarte mult răspunsul dumneavoastră și la fel același lucru se aplică și răspunsului din partea Comisiei în Comisia Agri. Domnul Lyon a spus deja că din 2012 va exista un mare procent de ouă produse ilegal pe piață. Ce vom face cu acestea? Vrem ca statele membre să își respecte obligațiile juridice Trebuie să ne asigurăm că legislația europeană este aplicată în fiecare stat membru. Uh, Europa deține o mare credibilitate în bunăstarea animalelor și trebuie să apărăm această credibilitate. Cetățenii uh, se bazează pe faptul că deciziile noastre vor fi implementate și le-am dat fermierilor fonduri și susținere publică pentru a avea uh, standarde mai bune de mediu și de protecție animalelor și uh, de aceea vrem același răspuns din partea statelor membre. Ce face acum Comisia? Am, uh, trebuie să depuneți un catalog de măsuri cât de curând posibil. Nu putem accepta Uh, o posibilă acțiune, discuție a extinderii termenelor. Un asemenea lucru ar fi inacceptabil și ar pedepsi pe cei care au pus deja în aplicare măsurile, permițând acum uh, opțiuni pentru uh, o amânare într-un cadru de tranziție, uh, se va pierde încrederea în instituțiile europene. Ați menționat etichetarea. Este vorba de o problemă externă Însă ce se întâmplă cu produsele care conțin ingrediente provenite din ouă, cum ar fi ouăle lichide? Ce etichete se va aplica acolo? S-a spus deja, 10 ani este un timp suficient Toată Uniunea Europeană știa că acest, acest termen va trebui respectat. Nu există niciun fel de scuze pentru niciun stat membru și nici pentru noile state membre. Nu pot spune că 10 ani nu este un timp suficient în Uniunea Europeană. Avem uh, o poziție uh, de avangardă în protecția bunăstării animalelor și de aceea trebuie să ne respectăm angajamentele și este, voia de, este vorba, vorba aici de noi toți, de către Parlament, de către Comisie, pentru că credibilitatea sa este în joc. Cred că Comisia ar trebui să acționeze imediat și să nu mai lase să treacă timpul pentru a aplica această regulă de la 1 ianuarie 2012. În numele conservatorilor și reformiștilor, domnul Nicholson două minute pentru că a renunțat unul dintre colegii săi la uh, timpul de intervenție. Thank you, uh, President. First of all... Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie și mie să spun că nu sunt foarte convins de spusele uh, comisiei de azi. În două ocazii am avut un, caz, un uh, reprezentant ai comisiei care a venit în fața comisiei Agri uh, și ne-au spus niște lucruri nu numai neacceptabile, ci uh, de-a dreptul nefericite. Eu am ascultat uh, spusele doamnei comisar cu mare atenție, însă nu ne-a oferit uh, decât ce se va întâmpla, nu ne-a spus ce se va întâmpla în ianuarie cu actorii implicați, care va fi rezultatul discuțiilor. Dorim să știm, pentru că trebuie să vă dați seama că astăzi ultimele găini sunt deja în, în cuște neamenajate. Există un ciclu de o oară de, de, până la 14 luni și căștile încă sunt neamenajate. Asta a spus că ouăle care provin din afara Uniunii Europene și care nu îndeplinesc standardele Uniunii Europene vor avea o etichetare diferită. Dar ce înțelegeți exact prin asta? Aș vrea să ne spuneți, uh, sunteți de acord uh, cu faptul că uh, ouăle produse în Uniunea Europeană după 1 ianuarie vor avea o etichetare care nu va permite, care nu le va permite exportul în afara țării în care a fost produs. Aici avem o problemă, pentru că după cum a spus George Lyon, sunt milioane și milioane de ouă care la 1 ianuarie 2012 vor fi ilegale, vor se vor afla într-o situație ilegale. Uh, dar sigur că oamenii din Uniunea Europeană vor avea nevoie să consume ouă, deci ce vom face? Cred că trebuie să știm trebuie să, trebuie să știm încotro ne îndreptăm. Și uh, vrem propuneri concrete din partea dumneavoastră Și după cum s-a spus de mulți eh, dintre antevorbitorii mei, mulți eh, producători au cheltuit deja milioane de euro pentru a se adapta și nu li se mai poate cere să eh, suporte cheltuielile și prețul pentru cei care nu sunt dispuși să ia nicio măsură. Mulțumesc, mulțumesc, Jim. Și acum, în numele Europei Libertății și Democrației, pentru domnul de jumătate, are cuvântul domnul Agnew. President, Domnule președinte, Comisia a stârnit o criză în industria ouălor. sută de milioane de păsări se vor afla în continuare în cuști în ziua Z. Nu avem logistica necesară și nici infrastructura și uh, insistența asupra aplicării regulilor uh, de undeva de la un birou s-ar putea să vă, să vă facă să vă simțiți foarte mândri de dumneavoastră, dar s-ar putea să, să pericliteze sănătatea pe termen lung a acestui sector. Haideți să vedem care sunt implicațiile practice. Cum eliminăm 100 de milioane de uh, găini în două, 24 de ore. Cum uh, distrugem milioane de uh, ouă în fiecare zi? Haideți să zicem că facem acest lucru. Uh, ce vor face consumatorii pentru cele 83 de milioane de ouă pe care le consumă zilnic? Le vor lua din Ucraina, India, Argentina, Brazilia, unde, bineînțeles, găinile sunt crescute în baterii aceste țări uh, au oare o reputație de bunăstare animală și odată ce începe acest uh, comerț se va extinde, uh, dat fiind avantajele competitive. Va fi foarte greu de stăvilit apoi și va submina, submina cu totul efectele economiei în Uniunea Europeană. Noi vom exporta o parte foarte mare a industriei care a făcut masive investiții pentru a respecta regulile europene. Eu cred că uh, o interdicție intracomunitară nu este o măsură care se poate aplica și care va putea fi uh, pusă sub semnul întrebării de către OMC. Iar soluția, soluția cea mai puțin rea este să permitem o derogare uh, temporară pentru producătorii care nu au respectat încă regulile, dar cu anumite condiții. Uh, sunt uh, foarte multe imagini care nu ne plac, dar mie uh, nu-mi plac în egală măsură nici camioanele pline de ouă nemarcate care iau drumul Marii Britanii în fiecare an și care periclitează sănătatea consumatorilor. Soluția este să se marcheze ouăle cu un cod care să marcheze o registrare a producției. Iar acest lucru la, farma, la ferma mea se face acest procedeu. Iar uh, comisia spune că e mult prea greu să se marcheze toate ouăle care nu uh, respectă regulile de conformitate. Dar aceeași comisie cere identificarea um, oilor în Marea Britanie, în uh, sectorul creșterii oilor. Mi se pare o lipsă de consecvență aici. Soluția cea mai puțin rea este ca Uniunea Europeană să ceară statelor care nu respectă regulile să plătească pentru un uh, inspectorat care să uh, inspecteze exploatațiile de creștere a găinilor și uh, um, să identifice fermele care mai folosesc creșterea găinilor în uh, baterii. Majoritatea producătorilor din Marea Britanie doresc să respecte regulile, dar trebuie să existe un sistem de identificare potrivit. Mulțumesc foarte mult! S-a terminat această rundă a vorbitorilor. Domnul Natras, un minut. Thank you, Mr. President. This is a matter... Mulțumesc, domnule președinte. Este vorba nu doar despre găinile în baterii neconforme, ci despre abilitatea Uniunii Europene de a supraveghea piața internă. Statele au avut la dispoziție 10 ani pentru a intra în conformitate pe 1 ianuarie 2012, altfel produsele vor fi declarate ilegale. Uh, Uh, Germania, peninsula scandinavă, Olanda, uh, sunt deja în conformitate. Însă iată că există producători care refuză să fie în conformitate și costurile capitale sunt foarte mari care se traduc prin uh, împrumuturi. Discutăm despre costurile ouă lor. Uh, cei care nu sunt acum în conformitate vor primi mai mult timp și vor fi practic răsplătiți uh, cu un avantaj de preț. Ouăle din baterie neconforme vor fi mult mai rentabile ca preț față de cele care sunt conforme. 10 uh, milioane de lire au fost împrumutate în țara mea pentru a intra în conformitate. Iată, cum ajungem într-o situație necompetitivă dacă se oferă mai mult timp și dacă se oferă mai mult timp, care este morala acestei povești? Dacă Uniunea Europeană face o directivă, atunci plătește pentru ignorarea acesteia. Mulțumim, domnule Natras. Doamna Iranz Garcia. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. În ianuarie 2012, 400 de producători spanioli s-ar putea să dispară ceea ce înseamnă că 37.000 de tone de ouă vor fi pierdute la nivelul producției. Și singurul lucru pe care îl vom obține va fi că producția de ouă europeană pierdută va fi acoperită de ouă provenite din țări terțe, unde standardele de bunăstare a animalelor sunt mult mai scăzute. Acest lucru se va întâmpla dacă nu acționăm inteligent. Această directivă, care impune standarde bateriilor, ne cere să acționăm inteligent, fiindcă altfel vom submina producția europeană și vom uh, da mai multe ocazii țărilor terțe, unde cuștile sunt mult mai mici decât în Uniunea Europeană la ora actuală. Această directivă cere producătorilor europeni să facă un efort uriaș, să suporte costuri foarte mari, de pildă în Spania, dar uh, are și un efect de tip domino asupra industriei. Aș dori să vă atrag atenția asupra alineatului 2, în care se prevede o găsirea unei soluții pentru oamenii de afaceri responsabili care își schimbă exploatațiile și care vor fi aproape gata în ianuarie 2012. Trebuie să le acordăm sprijin pentru a-și schimba unitățile și trebuie să ne asigurăm în egală măsură că nu ne vom confrunta cu o penurie de ouă peste noapte pe piața europeană, ceea ce, bineînțeles, nu va duce decât la creșterea prețurilor. Trebuie să ne, să ne asigurăm că se va respecta această directivă, dar în egală măsură, industria producției de ouă trebuie să respecte uh, bunăstarea animalelor și să se mențină prețuri decente la consum. Mulțumesc! Peter. Următoarea vorbitoare, doamna Rodust, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă comisar. Doresc să intervin foarte clar și să fac trimitere la faptul că uh, renunțarea la bateriile neconforme este necesară. Uh, statele membre și producătorii de ouă au avut timp suficient pentru a implementa directiva. Timpul încă nu s-a scurs, mai au, la dispoziție, mai au la dispoziție 12 luni. Sunt de părere că ar trebui să garantăm ca bateriile de la 1 ianuarie 2012 să fie uh, eliminate complet. Consider că trebuie să existe posibilitatea ca statele membre care până la ora actuală nu au reușit să implementeze directiva să suporte consecințe juridice, de exemplu uh, penalizări. De asemenea, trebuie să vedem ce se întâmplă cu ouăle care nu sunt conforme. Uh, acestea nu trebuie să fie comercializate pe piața internă europeană. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, doamnă Rodu, spune președintele. Doamna Reimers are cuvântul. Un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, doamnă comisar de 12 ani se știe că pe 1 ianuarie 2012 în Uniunea Europeană bateriile neconforme vor fi interzise. Cum este posibil ca unele state membre să nu fi avut suficient timp la dispoziție pentru implementarea directivei și pentru pregătirea industriei că, găinilor ouătoare pentru această trecere? Iată frustrarea cea mare. În statele membre, industria ouălor care a implementat uh, această directivă suferă din cauza fragmentării competitivității la nivel european. Solicit Comisiei să ceară implementarea dreptului comunitar în toate statele membre și să facă tot posibilul ca această implementare să, fie, să devină realitate. Ouăle nu mai trebuie să fie produse în baterii conforme din 2012 și nu mai trebuie să fie comercializate. Nu toți nu, fermierii care au intrat în conformitate nu trebuie să fie pedepsiți, iar cei care au refuzat să implementeze directiva nu trebuie să fie răsplătiți. Dreptul european se pare că nu este valabil uh, egal în toate statele membre. Ultimele crize au arătat foarte clar încotro ne duce aceast, acest demers. Avem nevoie de Europa care să acționeze la unison, nu avem nevoie de o Europa în care fiecare să acționeze pe cont propriu după bunul său plac. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, spune președintele. Doamna Ford, următoarea mm. vorbitoare. Mulțumesc, am multe mape. Mă interesează standardele decente pentru animale, dar și ouă la prețuri accesibile. Nu sunt expert în domeniu. Fica mea a încercat să țină niște pui uh, și să-i păzească de vulpile din zonă. Deci mai bine ascult uh, avizul specialiștilor fermierul care are 30 de mii de, care, să zicem, are astfel de unități unde totul se conformează în circunscriția mea. În Regatul Unit, industria cărnii de porc a învățat cu costuri foarte mari greșeala de introduse standarde mai ridicate de bunăstare a animalelor în mod unilateral. Fermierii în domeniul ouălor au încredere în Comisia Europeană și au investit sute de milioane de lire sterline pentru a se pregăti pentru această legislație. Încrederea publicului în Uniunea Europeană este la un nivel uh, extrem de scăzut, mai scăzut decât niciodată. Trebuie să-i apărați pe cei care s-au conformat de bună credință cu această legislație. Nu e momentul uh, să uh, jucăm și să fim lași în ce privește relația cu fermierii din așa domeniu. Mulțumim, doamna Ford, doamna McGuinness. Două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și Comisiei pentru răspunsul incomplet, cum este el. Uh, dar s-au adresat întrebări foarte precise de către președintele Comisiei Agri, care nu și-au găsit răspuns. Mă îngrijorează cifrele. Ați spus că 66% din producție este făcută în uh, aer liber. Eu nu, eu am alte informații, deci cred că informațiile dumneavoastră sunt un pic cam selective și ar trebui să vă întâlniți cu părțile implicate fiind, din, uh, din acest sector, fiindcă aceste cifre sunt cam îmbunătățite și nu oglindesc situația adevărată a producției de ouă în Uniunea Europeană. Dacă ar fi fost ușor să se respecte această legislație și dacă consumatorii noștri ar fi dorit într-adevăr, și subliniez acest lucru, um, sisteme pentru bunăstarea animalelor, ar plăti, ar, ar da bani din, din buzunar. Ei nu vor însă să dea bani din buzunar. Nu am uh, primit nici o întrebare de la consumatori în pe, întreg mandatul meu din 2004 care să-mi ceară, care să-mi solicite punerea în aplicare a acestei legislații. Nu uitați acest lucru, oameni buni. Așa stau lucrurile. Acestea fiind spuse, este foarte important ca această legislație dată de Parlamentul European să fie aplicată în întregime, iar cei care au investit mulți bani pentru a respecta regulile să fie ocrotiți de Uniunea Europeană. Comisia știe că altfel se va confrunta cu probleme juridice. Să vă spun cum este situația pe piață. Se vor strânge stocuri foarte mari de ouă. În 2012, 80 de milioane de ouă ilegale. Noi nu putem să le aruncăm, ar fi o, o, o chestiune imorală, ilegală și piața va avea de suferit, iar prețurile vor crește și acest lucru va isca proteste și revoltă să ne spune Comisia ce se va întâmpla la 1 ianuarie 2012, fiindcă orice am face, aceste ouă vor fi comercializate și va exista, se va crea o piață neagră a ouălor. Avem, deci, mai mult, avem nevoie de mai multe lămuriri. Cei care sunt în perioada de tranziție trebuie să știe că nu vor exista consecințe negative, fiindcă primesc mesaje contradictorii. Dintre toate subiectele discutate, uh, vorbitoarea cere să nu fie întreruptă. Acest subiect este unul foarte important pentru consumatorii și producătorii noștri și avem nevoie de răspunsuri de la Comisie. Vă mulțumesc pentru înțelegere, domnule președinte. Mulțumesc, doamne McGuinness, doamna Garcia Perez, un minut. Señor presidente, señora comisaria, como verá en esta casa... Domnule președinte, doamnă comisar, vedeți că vrem ca regulile să fie respectate. Vrem să fie respectate chiar și regulile care încă nu au fost implementate. Și dacă într-adevăr am ține la uh, respectarea tuturor regulilor, atunci am ajunge să avem plenare de 14 zile pentru discuții. Referitor la costurile adiționale, uh, trebuie respectate standardele impuse la nivel european. În anul 2012, producătorii din multe state membre nu vor fi reușit să respecte 100% termenele limită. Plecăm de la premisa că 30% din producție uh, va lipsi pentru a acoperi necesarul pieței interne. Deci este foarte clar că vom avea o, o proaspete, dar acestea vor fi mult mai scumpe. Și astfel industria europeană va fi, acest necesar va fi acoperit din industria din terțe state. În acest sens avem nevoie de un acord cu terțe state. Este foarte clar că acest regulament este obligatoriu din 2012, dar Comisia poate că ar putea veni cu alte reguli, precum supravegherea electronică a oilor, a caprelor, trasabilitatea și așa mai departe. Toate acestea se referă la bunăstarea animalelor la urmă urmei. Mulțumesc! Domnul Kalinowski are cuvântul. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, pani komisarz. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamna comisar. Sensul acestei rezoluții despre care discutăm nu lasă nicio îndoială. Nu vor exista excepții sau scutiri de la acest instrument. Comisia Europeană va elabora norme și sancțiuni pentru cei care nu s-au adaptat la aceste noi dispoziții nu se ține cont în această rezoluție de faptul că existau producători care aveau 12 ani, alții doar 8 sau doar 5 ani pentru a se adapta. Vreau să adaug că adesea cuștile neamenajate sunt achiziționate de producători din noile state membre care încearcă să le amenajeze ulterior și, de fapt, creează probleme, își atrag problemele în curtea lor, ca să spun așa. Experții evaluează că cererea va fi mai mare decât oferta pe această piață, ceea ce înseamnă că se vor importa ouă de la găini care n-au fost în astfel de cuști conforme cu normele europene. Vă atrag atenția asupra faptului că există această problemă, trebuie soluții pentru cei producători care nu vor fi terminat până în ianuarie 2012 procesul de adaptare. De fapt, este sensul celor două amendamente sprijinite de grupul de deputați. Argumentul esențial pentru adoptarea acestei directive pentru bunăstare și pentru competitivitate este argumentul conform căruia această perioadă de tranziție a fost cunoscută în prealabil și nu se poate schimba durata acestei perioade. Sper că deputații care vor sprijini această rezoluție vor fi responsabili și de asemenea vor sprijini fără ezitare soluția următoare, ca să nu avem, începând cu 2013, o altă perioadă de adaptare referitoare în special la plățile directe, pentru că această perioadă de tranziție a trebuit să dureze până în 2013. Se precizează în tratat și sper că nu se va modifica. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Kalinowski. Acum, domnul Tabaidi. Cui. Az eddigi vita nyilvánvalóvá tette, hogy komoly érdekellentét van azok... Mulțumesc, domnule președinte. Sigur, eh, există mari conflicte de interese la acest capitol între cei care au făcut tranziția și cei care nu au implementat directiva. Există însă și uh, o problemă între noile state membre și vechile state membre. Vechile state membre au avut la dispoziție, de fapt, mult mai mult timp pentru această tranziție. Mai mult decât atât, cuștile uh, vechi au fost vândute din statele vechi în uh, statele noi, membre ale Uniunii Europene. Pe de altă parte, este foarte clar că trebuie să respectăm toate regulile și a devenit și mai clar faptul că Uniunea Europeană Uh, pune pe seama fermierilor foarte multe poveri, foarte multe dezavantaje. Suntem foarte stricți cu aceștia în comparație cu ceea ce se întâmplă cu exportatorii din terțe state. Nu doar că nu există reguli clare, dar nu există nici control în alte state. Așadar, Comisia Europeană, din nou, va da o hotărâre care ne dezavantajează și numai, ne dezavantajează numai pe noi toți. Mulțumim, domnul Papa Stancos, un minut și jumătate. Αναγνωρίζω πλήρως την ανάγκη διασφάλισης. Doamnelor și domnilor, îmi dau seama că e nevoie de a ne asigura că există un teren echitabil la nivelul concurenței în Uniunea Europeană pentru producătorii care au respectat solicitările ferme ale directivei, stricte ale directivei, dar în același timp trebuie să-i ajutăm pe acei producători care s-au angajat să respecte directiva, dar nu reușesc să-și permită să suporte costurile conformității și respectării termenului limită. Dacă ouăle nu respectă standardele, nu vor putea fi comercializate pe piața internă de la 1 ianuarie 2012. Dar în același timp vom importa produse din țări terțe care au standarde de bunăstare a animalelor și mai, scă- și mai mici. Într-o perioadă în care unități de producție europene vor fi nevoite să își încheie activitatea din cauza neputințe de a respecta standardele, noi vom importa în continuare o din țări terțe care nu au aceleași standarde de bunăstare a animalelor ca Uniunea Europeană. Eu sunt pentru bunăstarea animală, bineînțeles, dar în același timp trebuie să protejăm uh, țesătura socială și de producție a Uniunii Europene. Mulțumesc, domnul Danelis. Chiria Epitrope, anche oli europei... Doamna comisar, Deși toți producătorii din Uniunea Europeană trebuie să îndeplinească standardele de bunăstare animalelor, să facă adaptările necesare, se estimează că 30% dintre producătorii de ouă nu vor fi putut să îndeplinească aceste standarde înainte de 1 ianuarie 2012. Din păcate, aceasta e realitatea care arată că Comisia Europeană nu a reușit să convingă producătorii de ouă că acesta este în beneficiul lor. Și dacă comisia nu i-a convins pe aceștia, atunci, indiferent ce măsuri de executare se vor hotărâ, nu vom putea reuși în acest domeniu. Cred că ar fi bine să facem o legătură între costul investițiilor de beneficiile pe care le vor avea producătorii și consumatorii de pe urma acestor cuști îmbunătățite. Dacă am face acest lucru, dacă am stabili acea legătură, am convinge pe producători să facă schimbarea respectivă. Pe această cale, produsele europene ar fi asociate cu calitate ridicată și identificate cu standarde ridicate de bunăstare animalelor și, de asemenea, ar trebui să, ne, să îi apărăm împotriva concurenței neloiale din țări terțe. Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnule Amir. Colegii. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Bunăstarea animalelor este un subiect analizat deseori la instituția noastră. Opțiunea Parlamentului a fost să avem la final un rezultat decent din punct de vedere politic. Nu putem renunța acum, nu putem da înapoi. Este sarcina noastră să găsim mijloacele optime de implementare a acestei politici. Trebuie să ținem cont de principiul responsabilității. Acțiunile trebuie să fie luate cu responsabilitate față de toți protagoniștii economici care sunt implicați în uh, producția de ouă. Nu cred că ar trebui să amânăm data intrării în vigoare. Ce trebuie să facem însă este să obținem respectarea bunăstării animalelor. Trebuie să ne îndreptăm atenția către cei care au făcut tot ceea ce a fost necesar. Sigur, este o perioadă de criză pentru investiții, așa că permiteți-mi să vă spun un lucru. Poate ar trebui să revenim la ideea tranziției. Uh, Inițial am crezut că nu e nevoie, dat fiind, dată fiind bunăstarea animalelor, dar iată că există unele persoane care nu au implementat măsurile necesare și trebuie să privim bunăstarea animalelor și din perspectiva acestora, dată fiind criza. Poate că tranziția este necesară. Mulțumesc! Uh, inițiem procedura Catch the Eye, intervenții spontane. Văd că există doritori. În primul rând, domnul Niculescu.

Mulțumesc. Acum domnul Brons are cuvântul. Uh, United Kingdom producers have been... Producătorii din Marea Britanie au investit mulți bani uh, și-au ridicat costurile de producție pentru aplicarea acestei directive, fiindcă știu că Marea Britanie va aplica legea. De ce trebuie să se să facă față concurenței neloiale din partea unor țări care nu aplică această legislație sau primesc derogări? Aceste măsuri nu are, nu, prevede, nu are prevederi pentru punerea în aplicare la nivelul statelor membre, iar formularea nu se referă la aplicarea uniform, uh, se folosesc cuvinte cum ar fi proporțional sau descurajant. Eu nu sunt de acord ca Uniunea Europeană să dea legislație pentru anumite state membre, dar dacă se întâmplă acest lucru, nu este acceptabil ca unele țări să fie obligate să respecte legea și ce altele să primească derogări. Se va asigura Comisia că țările care nu respectă această directivă nu vor mai putea exporta o țărilor care respectă legislația sau cel puțin că ouăle din instalațiile neconforme nu vor mai fi comercializate. Noi cerem măsuri de protecție împotriva concurenței concurenței neloiale. Mulțumesc foarte mult, domnule eh, Bronx, doamna Pătrau Nevș. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. În ceea ce privește subiectul pe care îl discutăm astăzi, dați-mi voie să reiterez faptul că sunt de părere că directivele trebuie executate și aplicate, la fel și directiva din 1999. Bunăstarea animalelor uh, reprezintă un subiect important în Uniunea Europeană care trebuie menținut. Trebuie subliniat faptul că adaptarea exploatațiilor din acest sector la directivă este foarte costisitoare. Uh, și nu există măsuri de um, asistență pentru dezvoltarea rurală în acest sens. Cu um, acest sistem care primește credite, credite bancare limitate și într-o perioadă de criză generalizată, este foarte important să recunoaștem că aceste împrejurări excepționale au întârziat adaptarea multor instalații, multor ferme și trebuie să le dăm timp suplimentar acestor producători pentru ca uh, acei producători care au început deja procedura de adaptare să o poată termina. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Silvestris. Signor Presidente, grazie. Signor Comisario, nessun... Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Nimeni nu vrea să pună sub semnul întrebării implementarea acestei directive. Directivă care datează din 1999. Suntem instituții serioase cu toatele și nu vrem să punem uh, sub semnul întrebării nici bunăstarea animalelor. Dar directiva trebuie să țină seama de bunul simț și trebuie să gândească în termen de bun simț. Mm, din 99 încoace, vedem ce s-a întâmplat. Am trecut printr-o criză economică, consumatorii, producătorii au fost cu toții afectați. De aceea oamenii nu au putut implementa directiva și ar trebui să ținem cont de asta. De asemenea, implementarea strictă din 2012 ar putea face ca mulți uh, fermieri să nu-și mai poată plasa produsele pe piață. Astfel vor fi favorizate importurile. Importuri uh, obținute prin uh, metode mult mai puțin bune față de ceea ce încercăm noi să obținem aici, deci substandard. Economia europeană ar putea fi obligată să uh, meargă în afara Europei pentru producție. Am putea să ne transferăm producția în terțe state, unde regulile nu sunt atât de stricte. Am avea nevoie de o perioadă de tranziție. Este o idee la care am lucrat mult și uh, sper că uh, o puteți garanta, doamnă comisar. Mulțumesc, domnule Silvestri, doamna Doț. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Ca mulți colegi din acest parlament, după cum au spus, Protejarea producătorilor care s-au conformat cu această legislație și au uh, cheltuit foarte mulți bani este corect și este îndatorirea Comisiei în această fază. Toate acestea, Comisia trebuie să-și dea seama și am discutat cu mulți dintre fermierii din zona mea că e greu să găsească bani pentru a investi în aceste situații economice și financiare dificile. Mă interesează trimiterea la marcarea sau ștampilarea ouălor. Am primit o scrisoare recentă de la Comisie care a arătat că o marcă suplimentară ar avea un beneficiu redus sau inexistent, pentru că consumatorii, de fapt, nu ar face acea diferențiere. De fapt, aș ruga Comisia să ne arate dacă și-au schimbat părerea pe acest subiect sau pur și simplu nu știu. Din nou aș ruga Comisia să ne precizeze dacă ar putea să existe o interdicție. În circumscriția mea există companii care se bazează pe importul două din alte țări europene. Apoi o să fie obligate aceste companii să se bazeze pe importul din țări terțe. Cu siguranță ouăle acelea vor fi fost produse în condiții de bunăstare mult mai puțin severe. Mulțumesc. Mulțumim, domnul Adoț. Următorul vorbitor domnul Șecherski. Mulțumesc. Este limpede că fermierii trebuie să respecte directiva din 1999. Noi uh, îi înțelegem pe acei agricultori care au investit deja în modernizarea cuștilor. Aici nu este vorba de a da mai mult timp unora și nu altora, așa cum s-a sugerat. Noi ar trebui să oferim tuturor agricultorilor aceeași perioadă de timp pentru a respecta criteriile și standardele din directivă. Producția ilegală este, trebuie evitată și protecția consumatorilor e nevoie să fie consolidată, dar de ce se respectă doar în unele locuri protecția consumatorilor și în alte locuri nu? Eu uh, sunt pentru măsurile care sprijină, sta, care sprijină agricultorii în uh, diverse state membre, fiindcă știu că ei uh, se confruntă cu probleme financiare la ora actuală și păcat că nu sunt de acord mai mulți colegi cu mine. Rubic, Peter. Mulțumim. Următorul vorbitor, domnul Rubic. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că trebuie să ne fie tuturor foarte clar că bunăstarea, sănătatea animalelor uh, este importantă pentru că redă sănătatea oamenilor. La STOA, unde analizăm opțiunile tehnologice, avem uh, proiectul Better Life, uh, Better Life și dorim să îmbunătățim situația animalelor în acest sens. Aș dori să ținem cont de pro- al optulea program cadru în ceea ce privește alimentația. Trebuie să consolidăm programe de cercetare astfel încât uh, securitatea alimentelor, bunăstarea animalelor să fie lucruri mult mai bine cercetate, astfel încât uh, să putem interveni pentru cetățenii noștri europeni. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, spune președintele. Doamna McGuinness a solicitat încă o dată cuvântul. Poftiți, vă rog. Mulțumesc pentru îngăduință. Vreau să mă refer și la alte două aspecte. Chestiunea ouălor este foarte clară. Există o marcă pentru ouăle procesate, pentru sectorul uh, produselor pe bază de ouă și trebuie să știm ce fel de cerințe vor fi pentru acele produse tot mai multe o intră în sectorul de prelucrare, la panificație sau așa mai departe. Ideea este că există cuși din Uniunea Europeană. Se importă ouă lichidă sau produse pe bază de praf de ouă din acele țări. Văd că încuvințați din cap și aceasta va fi o problemă reală pentru Uniunea Europeană. Cealaltă îngrijorare a mea se leagă de un sistem paralel de producție și o problemă uriașă pe piață. Dacă avem aceste cuști neamenajate și alte cuși neamenajate care rămân în producție. Ar fi probleme uriașe pentru producători și în cele din urmă pentru consumatori. Deci e nevoie de un efort la comisie să existe echilibrul adecvat. Mulțumesc. Mulțumim, doamnă McGuinness. Mai e cineva din sală care dorește să ia cuvântul la acest segment? Dacă nu e cazul, atunci o să-i dau cuvântul doamnei comisar Vasiliu pentru a încheia și a răspunde la unele dintre întrebările formulate. Mulțumesc, domnule președinte. Este limpede faptul că nu reușim să ajungem la un consens privind acest subiect. Unii deputați cer să nu existe nicio scutire, nicio derogare. Pe de altă parte, alți stimați deputați cer exact acest lucruri și asta în funcție de țara de proveniență și nivelul de evoluție a situației în uh, statul membru. Dar dați-mi voie să vă explic poziția Comisiei. Reiterez faptul că, cu începere de la 1 ianuarie 2012, cuștile convenționale trebuie să fie înlocuite cu sisteme alternative sau cuști îmbunătățite. Ouăle provenite de la găini crescute în cuști convenționale nu vor mai putea fi comercializate legal cu începere de la 1 ianuarie 2012. Aceasta este poziția Comisiei. Noi nu precupețim niciun efort pentru a sprijini statele membre în vederea respectării acestei directive. Ce facem anume? Ei bine, în primul rând, încurajăm statele membre să pună la punct planuri naționale în cooperare cu industria și părțile implicate. Am primit planurile naționale care includ și sancțiuni pentru acele industrii sau acele exploatații care nu respectă directiva. În al doilea rând, facem un schimb de informații între statele membre în ceea ce privește buna monitorizare și raportarea privind stadiul de executare am organizat vizite de către experții comisiei pentru a inspecta situația și pentru a se asigura că directiva este pusă în aplicare. Organizăm și întruniri cu părțile implicate ale sectorului. După cum am spus, pe 19 ianuarie 2011 avem o mare reuniune cu uh, reprezentanții statelor membre și reprezentanții sectorului pentru a discuta starea de fapt și pentru a vedea cum putem cel mai bine să sprijinim statele membre care nu sunt încă conforme, să le ajutăm să poată respecta directiva până la sfârșitul anului 2011. Iată deci care este poziția Comisiei. În cazul în care, după 1 ianuarie 2012, mai există ouă care nu sunt produse în mod legal, acestea nu vor putea fi introduse pe piață. Iar dacă se dovedește neconformitatea, Comisia va putea să ia toate măsurile care îi sunt la dispoziție în actualul cadru juridic. Este vorba despre inițiar, inițierea procedurilor de încălcare pentru a asigura respectarea legislației europene. Sau, uh, ca o alternativă, se poate face un studiu pentru prevenirea distribuției, eh, distribuției ilegale de ouă mm, neconforme după 1 ianuarie 2012. S-au făcut și alte observații, bineînțeles, și voi face tot ce îmi stă în putință pentru a transmite mai departe comisarului Dali îngrijorările dumneavoastră, care va lua notă de ele. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă comisar! Dragi colegi, am patru moțiuni de rezoluție pentru finele acestei discuții, care s-a încheiat și votul va avea loc în această după-amiază, la ora 12. Thank, you very much. Thank you very much. Un punct procedural. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Știu că este neobișnuit ca după ce a vorbit doamna comisar să se ia cuvântul. Sunt uh, încântată de ceea ce a spus domnia sa, dar concluzia Uh, că noi suntem uh, divizați pe acest subiect nu este justificată. Aș ruga-o respectuos pe doamna comisar să analizeze rezultatul votului final, votului final înainte de a uh, spune dacă suntem divizați, că suntem divizați pe acest subiect. Mulțumesc! Mulțumesc. Comisia va face asta. Dragi colegi, ședința se suspendă până la orele 12 când vom reveni cu voturi. Point of order, sorry, I didn't see you. Încă un punct procedural, îmi cer scuze, nu v-am zărit. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, sprijin ceea ce a spus Esther. Și aș dori să o întreb pe doamna comisar dacă nu poate răspunde astăzi, ne poate trimite răspunsul în scris. Nu cred că Parlamentul este divizat nici de cum, dar ar putea să ofere mai multe detalii în ceea ce privește uh, faptul că s-a referit la ouăle din afara Uniunii Europene care uh, sunt neconforme și care nu vor fi uh, uh, importate de Uniunea Europeană. Vreau să știu ce se întâmplă din 1 ianuarie 2012 cu uh, ouăle care nu au o ștampilă legală. Uh, președintele, îmi cer scuze, nu a fost uh, un punct procedural de fapt. Uh, ați avut de fapt oportunitatea să interveniți uh, înainte de închiderea dezbaterii. Mulțumesc. Domnul Rubic, punct, punct procedural. Domnule președinte, am vrut să mulțumesc uh, celor care au planificat ședința, pentru că, iată, uh, suntem cu un sfert de oră înaintea votului și uh, Cred că este foarte bine că totul s-a desfășurat organizat, dezbaterea a fost bine organizată, doresc să mulțumesc organizatorilor. Da, spune președintele, așa ar trebui să fie de fapt întotdeauna. Mulțumesc pentru remarcă.